înainte de a începe sesiunea plenară aș vrea ca numele acestui parlament să transmit condoleanțe victimelor și familiilor recentelor persecuții religioase și atentate teroriste. Genocidul asupra creștinilor, iată că nu